Dragi colegi, cred că ar trebui să începem, pentru că la ora 9 trebuie să părăsim sala, pentru că Comisia de Ocupare urmează apoi să aibă o reuniune extraordinară și uh, voi continua acum în limba germană. Dragi colegi, dragi colegi, bine ați venit la reuniunea extraordinară a Comisiei noastre aici la Strasburg. Mă bucură faptul că, în ciuda orei timpurii, ați reușit să sosiți în număr atât de numeros. Ajungem direct la adoptarea ordinei de zi. În marți vă trimisesem un e-mail pentru a vă informa că votul uh, avizului vis-a-vis -vis de programul uh, InvestEU a fost amânat pentru ziua de marți, 20 noiembrie. Sunteți de acord cu ordinea de zi astfel modificată? Nu știu, există obiecții? Nu? Atunci ordinea de zi este adoptată în această formă. La comunicările preș- președinției am, două, am doar două. Astăzi avem interpretare în franceză, germană, italiană, engleză, elenă, uh, spaniolă, cehă, estonă, maghiară, polonă, bulgară și română. Și vă aduc aminte de asemenea că reuniunea noastră este transmisă pe internet. Ajungem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Astăzi vom uh, vota um, două proiecte legislative și începem cu avizul privind uh, Fondul Social European. Eu fusesem raportoare, avem 228 uh, de amendamente depuse Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru că discuțiile au fost purtate într-o atmosferă foarte cordială și constructivă. și împreună cu, co- cu colega Șoidrova de la Comisia pentru Ocupare, includem și sugestiile Com- uh, Comisiei pentru Ocupare. Există, am făcut progrese din acest punct de vedere, însă nu suficiente și trebuie să ne asigurăm că punctele cele mai importante pentru noi se vor regăsi apoi uh, și în raportul Comisiei uh, de Ocupare. Am ajuns la vot și începem cu amendamentele 138 și 139 identice. Cine este pentru? Împotriva? Uh, trebuie să ridicați uh, brațele, pentru că altfel nu pot să-mi dau seama care este rezultatul. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 140. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 141 și 142. Pentru, împotriva, abțineri. Ar fi mai bine să verificăm. S-a deschis votul. vergessen geschlossen. S-a închis votul. 12 la 11 se adoptă. Dann kommen wir zu 143. 143. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Nu. Îmi cer scuze, spune doamna președintă. Ar fi trebuit să trecem la compromisul 1. Supun la vot compromisul 1. Cine stă pentru? Împotrivă. abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 146 și 147 identice. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 196 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 198 a fost retras, 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200 pentru, împotrivă, abțineri, Repetăm. 200. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 201 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 202 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 203 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 204 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 205 pentru, împotriva, abțineri se respinge 206 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 207 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 208 pentru, împotriva, abțineri se respinge 209 pentru, împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 14 împotriva, 10 pentru, se respinge. 210 pentru, împotriva, țineri, se respinge. 211 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 212 pentru, împotriva abțineri se respinge. 213 pentru, împotriva abțineri se respinge. 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru, Împotriva abțineri se adoptă 214 pentru, împotriva Abțineri se adoptă. 215 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 22 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 23 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 216 și 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 217 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 219, cu un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm, deci verificăm amendamentul 219, s-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul, 15 pentru, 10 împotrivă se adoptă, 220 pentru, împotriva abținerii. Se adoptă 221 și 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă 223 și 224, identice de asemenea, pentru, împotriva abțineri sunt respinse. 225 pentru, împotriva abțineri se respinge, 226 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 227 pentru împotrivă abțineri se respinge. 228 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 229 pentru împotrivă abțineri se respinge. 26 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 230 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 231 pentru împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 232 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 233 pentru, împotriva abțineri se respinge, 234 pentru, împotriva abțineri se respinge, 235 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 236 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 237 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 238 a fost retras, 239 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 240 a fost retras, 241 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 240. cer scuze, spune doamna președintă. Citisem în mod greșit. Trebuie să supunem la vot 240. 240 cine este pentru, împotriva, țineri, se respinge. Și trecem la 242. Da, 242 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 243 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 244 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 245 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 28 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 12 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Continuăm cu 250 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 251 pentru, împotrivă abțineri să respinge. 252 pentru, împotriva, abțineri să respinge. 253 pentru, împotriva, abțineri să respinge. 254 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 255 și 256 pentru, împotrivă, abțineri, se resping 257 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 55 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 acum pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 20 acum pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 79 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 80 împreună cu 82 identice pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 81 pentru,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 abțineri, se adoptă. Compromisul 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și continuăm cu amendamentul 101 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 104 împreună cu 105 pentru, împotriva,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 se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 122 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10. 100, doriți să verificăm 123, s-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis uh, votul 17 pentru, nu împotrivă se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 126 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 129 cu un amendament oral pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 130 și 131 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 28 acum pentru, împotriva, abțineri, se adoptă și continuăm cu 136 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 137 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și am ajuns la votul final, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 18 voturi pentru, un vot împotrivă, 6 abțineri. Se adoptă cu o mare majoritate. Vă mulțumesc din inimă și sper că și Comisia de Ocupare va prelua ideile noastre foarte um, înțelepte. Și acum trecem la votul privind Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv fondul de coeziune. Bogdan Zdroievski fusese raportor. E prezent, da. Doresc să mai adauz ceva. Dacă nu, putem trece direct la vot și începem cu amendamentul 42. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 4 pentru, împotrivă,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 se respinge. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 64 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 60, 76 uh, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 86 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 cu un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Putem să-l verificăm dacă doriți. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul, 17 de voturi, voturi împotrivă, 8 pentru, se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 99 a fost retras, 100 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotriva,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 împotriva, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 14 și 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 17 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, continuăm cu 28 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 29 pentru, împotriva abțineri se respinge. 30 pentru, împotriva abțineri se respinge. 31 pentru, împotriva abțineri se respinge. 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 33 pentru, împotriva abțineri se respinge. 34 și 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Zabina, ai, ai nevoie de un, de un sprijin. 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și am ajuns la votul final, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Geschlossen? S-a închis votul. 23 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abțineri se adoptă. Felicitări raportorilor. Aș dori să vă mulțumesc pentru discuțiile rapide, ceea ce ne permite să predăm sala la timp Comisiei pentru Ocupare. Vă, vă atrag atenția care data următoarei reuniuni. Ne vedem din nou luni avem uh, Comitetul Interparlamentar privind uh, anul, uh, anul european dedicat culturii. V-aș sper să fim cât mai mulți prezenți, la fel și în data de 20 noiembrie, înainte de masă. După masa vom avea ordinea de zi normală Comisiei pentru Cultură. O zi frumoasă, un weekend uh, frumos și ne vedem uh, luni. Silvia. Bene che la Presidente si è molto battuta con la presenza del Parlamento. Un singur lucru. Știu că doamna președintă a, a luptat din greu cu președintele Parlamentului European pentru a ne uh, bucura de prezentările conferinței în uh, limbile respective și cei care uh, vor coordona panelurile uh, respective se vor uh, confrunta cu, dif- cu diferite dificultăți. Ați luptat mult pentru aceste traduceri, nu le-ați obținut, însă nu înțeleg cum este posibil ca un asemenea comitet interparlamentar să nu garanteze traduceri în diferite limbi. Sper că colegii din parlamentele naționale ne vor înțelege, însă nu pot să înțeleg de ce s-a luat această decizie. Mie mi se pare că nu suntem priviți prea bine de colegii din parlamentele naționale în acest context. Da, am încercat, spune doamna președintă, am trimis mai multe scrisori serviciilor de resort și secretariatul comisiei a depus uh, eforturi și motivația a fost aceeași ca întotdeauna. Au loc atât de multe voturi și reuniuni încât nu putem uh, garanta multilingvism. Cel puțin uh, într-un panel vom avea uh, interpretare, poate până luni se mai schimbă ceva. Sincer să fiu, nu prea cred că se va întâmpla acest lucru Sper că nu va fi, sper că nu va fi o, un dezastru până la urmă. Tot timpul ni se cere să organizăm asemenea reuniuni interparlamentare și cred că Parlamentul European ar trebui să garanteze totuși și serviciile de interpretare, pentru că tocmai din partea colegilor din Parlamentele Naționale nu putem să ne așteptăm că stăpânesc la perfecție limba engleză, ne gândisem chiar să renunțăm la prima zi, însă ne-am decis totuși să continuăm cu acest eveniment. Sabina. Da, pe același subiect. Mi se pare incredibil această atitudine din partea conducerii Parlamentului uh, European. Și dacă ni se spune că o reuniune a comisiei um, ordinară ar fi mai importantă decât o um, asemenea reuniune extraordinară, păi ține de sarcinile noastre să avem asemenea reuniuni interparlamentare și ne-am trecut pe flamura uh, comisiei noastre importanța acestui an uh, cultural european și atunci ar trebui să promovăm totuși multilingvismul și există rezerve pentru diferite negocieri legate de Brexit, de care oricum nu este nevoie. Nu știu, poate dacă colegii noștri care au contacte cu conducerea Parlamentului European încearcă să obțină ceva, vom reuși să, să obținem acest lucru, pentru că este semnalul pe care trebuie să-l transmită, pentru că noi întotdeauna luptăm pentru multilingvism în Parlamentul European și noi, Comisia de Cultură, să acceptăm pe subiectul Anul Cultural European, în colaborare cu Parlamentele Naționale, să nu avem la dispoziție interpretare, mi se pare incredibil. Eu cred că putem să renunțăm atunci la servicii de interpretare, să ne continuăm activitatea doar în engleză, dacă așa se întâmplă în Comisia pentru Cultură. Deci propunerea ta este să renunțăm la prima zi? Nu, ceea ce propun eu este ca fiecare dintre noi să încercăm să uh, vorbim cu cei pe care îi cunoaștem din administrație și așa mai departe și să exercităm presiune politică în acest sens, pentru că este ceva inacceptabil. Nu știu, să ne adresăm conferinței președinților. Poate putem să ne desfășurăm activitatea cu interpretare da, în engleză pentru o reuniune ordinară a Comisiei în schimbul interpretării pentru acest eveniment. Doamna președintă, mulțumesc că o să încercăm să facem tot ceea ce ține de noi, să ne exprimăm și nemulțumirea profundă. Mie mi se pare că este un scandal acest lucru. Vă mulțumesc, o zi frumoasă tuturor, un weekend plăcut și ne revedem luni.